25 martie 2010, de la ora 9 la ora 13. Uh, ordinea de zi a fost pusă la dispoziția uh, tuturor celor care doresc să o găsească pe site-ul Parlamentului. Mulțumesc tuturor colegilor și uh, interpreților care din datorie, din sentimentul datoriei sau din proprie bucurie au colaborat la această discuție. Mulțumesc!